Trecem la voturi. Este o sesiune foarte scurtă. Începem cu raportul Moraes, schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind matricularea vehiculor în Letonia. Un singur vot prin vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și se adoptă. Următorul raport al doamnei Grisbeck, prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces în cadrul procedurilor penale. Uh, votăm asupra blocului 1, amendamentul 52, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Blocul 2 devine caduc și votăm uh, asupra propunerii comisiei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat și votul privind rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. <coughs> Votul s-a închis. Adoptată. Trecem la raportul doamnei Ford. Echipamentele individuale de protecție. Primul uh, vot, blocul 1, 158, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Blocul 2 devine caduc. Propunerea comisiei prin vot cu ridicarea mâinii, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votul asupra rezoluției legislative, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis și este adoptată. Trecem la raportul doamnei Stiller, aparatele consumatoare de combustibil gazoși. Votăm asupra blocului 1, 203 amendamentul pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Propunerea comisiei cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptată rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis și este adoptată. Raportul domnului Lopez Isturiz White în ceea ce privește instalațiile pe cablu, textul uh, ca blocul numărul 1, 148 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, propunerea comisiei pentru, împotrivă, abțineri, adoptată și uh, rezoluția legislativă, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Votul s-a închis și este adoptată. Felicitări! Trecem la rezoluții. Obiecție la un act delegat cu privire la un sistem generalizat de preferințe uh, tarifare. Votăm pentru proiectul de rezoluție uh, grupe GL și WELL. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și este respinsă. Pentru următorul uh, raport, care este uh, o propunere de rezoluție, obiecție la un act delegat cu privire la cerințele specifice privind compoziția și informarea pentru preparatele pe bază de cereale și alimentele pentru copii. Înainte de a trece la vot, doamna Taylor vrea să ia cuvântul în numele Comisiei Envi. Vă rog. Vă rog, domnule. Acest vot se reduce la dacă vrem să continuăm să Uh, alimentăm obezitatea sau vrem să protejăm sănătatea copiilor și a generațiilor viitoare. Comisia a propus să continuăm să permitem 30% din uh, energie uh, să provină din zahăr în hrana copiilor. Acest lucru este inacceptabil și mă întreb ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății care cere ca uh, aportul de zahăr să fie mai puțin de 10% din uh, uh, consumul de energie și chiar la 5%. Deci rezoluția mea cere Comisiei să se reîntoarcă la tablă <laughs> cu această propunere și să o facă să fie conformă cu recomandarea făcută de Organizația Mondială a Sănătății. Deci pentru a da tuturor copiilor europeni un viitor mai sănătos. Vă îndemn pe toți să votați pentru. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Taylor. Uh, domnul Caniete, domnul comisar Caniete, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, onorați uh, membri. Adoptarea regulat, regulamentului delegat fără întârziere ar pune capăt incertitudinii create de amânarea acestei date acest regulament stabilește reguli clare pentru operatori și pentru autorități și permite uh, producătorilor să anticipeze punerea în aplicare, mai ales când este vorba de etichetare. Comisia confirmă uh, angajamentul serviciilor sale de a se consulta cu Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară în ceea ce privește cerințele de uh, energie pentru hrana uh, copiilor atunci când e vorba de nivelul zahărului și să țină uh, cont de recomandările științifice. Pe baza acestei consultanțe, Comisia va revizui în mod adecvat compoziția acestor alimente. Uh, bun, colegi, acum trecem la vot. Uh, trecem la amendamentul 2, uh, vot cu apel nominal. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Și este adoptat. Alinatul 3, textul uh, inițial, vot sub ridicarea mâinii, cinste pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alinatul 4, textul original. Nu sunteți uh, siguri? Deci verificăm alinatul 3. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Alinatul 4, textul original. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul... Nu. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Apoi, textul original devine uh, caduc. Amendamentul 1, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Și este adoptat. Considerentul E, textul original în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, adoptat, partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul F în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptată, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. Considerentul G, textul inițial, cine este pentru, împotrivă, abțineri, Respins recitalul, uh, considerentul, mă scuzați, G pentru, împotrivă, abțineri, respins și rezoluția prin vot cu apel nominal, votul s-a deschis și votul s-a închis și uh, este adoptată. trecem la procesul de pace din Columbia. Avem uh, uh, o rezoluție ultimă. Deci votăm prin ridicarea mâinii cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Deci vă mulțumesc foarte mult, dragi colegi. Sesiunea de vot uh, s-a încheiat și trecem la explicarea voturilor.